Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme Doamnelor și domnilor, eu cred că trebuie să continuăm ședința noastră și dau cuvântul doamnei vicepreședinte Ani Podimata. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în calitate de cosemnatar a rezoluției privind evaziunea fiscală și și în numele delegației din Grecia care eh, trebuie să prindă un avion. V-aș ruga foarte mult dacă sunteți de acord să modificăm ordinea voturilor și să supunem la vot această rezoluție imediat după punctul 11 al ordinii noastre de zi privind uh, sistemul de uh, preferințe tarifare generalizate. Este o situație, o circumstanță extraordinară și v-aș mulțumi foarte mult. Există obiecții din partea doamnei Cernacu? Domnule președinte, cred că doamna Podimata are dreptate din motivele pe care le-a explicat și eu v-aș ruga să uh, operăm această modificare. Deci, să votăm înainte de rezoluții uh, votul privind uh, fiscalitatea. Mulțumesc. Este cineva împotriva acestei propuneri? Dacă nu este cazul, atunci operăm uh, o modificare în sensul celor propuse. Domnul Odi. Oui, monsieur le président. Da, domnule președinte, nu vreau să mă opun acestei propuneri, dar cum Eh, parlamentarii eh, sunt pe cale să se instaleze în sală și grupurile politice trebuie să fie foarte atente la voturi, să nu mergem prea repede, pentru că eh, nu vreau să facem erori. Deci vă rog să nu mergem prea repede. Domnule Odinu, trebuie să vă faceți griji pentru că noi vom accepta propunerea Podimata Giannacu, vom modifica ordinea eh, documentelor supuse la vot. Trebuie să vă fac o comunicare, domnul Vladimir Remec m-a anunțat că dorește să se retragă din eh, Parlament începând cu 16 decembrie 2013 Parlamentul European constată conform articolului 4 al regulamentului că acest mandat se vacantează